Trecem acum la explicația ale voturilor și vom începe cu raportul Donjon cu privire la implementarea politicii comune de securitate și apărare și o să-i dau cuvântul timp de un minut domnului Hannon. Mr. Hannon. Domnule Hannon, aveți cuvântul. Mr. Hannon, Daniel... Domnul Daniel Hannon, aveți cuvântul. Mulțumesc. Un minut, vă rog. Mulțumesc, doamnă vicepreședinte, ce idee ciudată să fim obligați să facem în mod colectiv politica externă. Nu avem nicio influență în lume ca glasuri independente. Să gândim la exemplul Norvegiei, care nu e membra a Uniunii Europene. 5 milioane de locuitori, diplomații sunt activi în legătură cu aproape tot ce se întâmplă pe orice continent. Au negociat acordul de pace între Sudan și Sudanul de Sud, Acolo de la Oslo dintre Israel și Palestina, sunt activi în Asia de Sud-Est, în Sri Lanka. Nu credeți că o țară mare ar putea să aibă un impact asupra afacerilor mondiale. Regatul Unit e o națiune de 63 de milioane, maritimă comercială legată de întreprinderi, obiceiuri, istorie, limbă, de fiecare continent, ci cred că am putea totuși ca cincea mare economie și a patra mare putere militară pe Mamon să avem o politică externă independentă și să spun Mulțumesc că îl întrerupe, doamna președintă. Timpul a expirat. Acum, doamna Ghil. Uh, mulțumesc, doamna președinte. Eu m-am abținut. <coughs> Chiar dacă sunt de acord că ar trebui să vedem cum putem consolida cooperarea pentru ca PESA să fie mai eficientă. Este foarte important, atât pentru UE cât și pentru țara mea, ca Marea Britanie să fie menținută uh, în deplinirea sa capacitate de membru. Da, trebuie să uh, fie puternică, dar în momentul în care se întâmplă acest lucru în afara NATO sau, sau prin suprapunerea acțiunilor, nu pot să sprijin acest lucru, fiindcă înseamnă că pierdem bani și uh, ne pierdem din influența mondială. Acest raport uh, se referă la multe subiecte importante care ar trebui să fie avute în vedere în momentul în care statele membre vor discuta în iunie despre PESA. Trebuie să vedem unde putem aduce plus valoare și unde putem să facem mai multe cu resursele limitate pe care le avem. Iată de ce trebuie să uh, Tragem, vorbitoarea este întreruptă. Mulțumesc. Trecem la următorul vorbitor, domnul Polciac. Cui, pani předsedkyně, Ia se na rozdíl od svých předřečníků. Mulțumesc, doamnă președinte. Spre deosebire de alte persoane, eu cred că politica comună de securitate și apărare trebuie să fie comună pentru toate uh, țările europene. Ar trebui să fie o politică unică pentru că astfel cred că am fi mai puternici și toate țările ar fi mai uh, puternice în Uniunea Europeană. Eu cred că asta ne oferă o oportunitate în Uniunea Europeană să fim mai bine auziți într-o lume din ce în ce mai globalizată. Dați-mi voi să mă mai refer la um, un alt aspect. de exemplu, um, faptul că acționăm în același timp cu NATO. Cred că problema din Ucraina ne arată foarte clar că avem nevoie de o soluție clară în acest moment. Domnul Iar, mulțumesc, domnul președinte. Pentru mine nu este vorba dacă Uniunea Europeană poate contribui mai bine la o uh, Uh, securitate comună în această lume. Eu cred că trebuie să contribuie mai mult și trebuie numai să ne uităm în jurul Uniunii Europene, la granițele UE uh, și să vedem dacă situația este mai stabilă sau nu. Vedem că instabilitatea crește și asta cere cu atât mai mult o politică de securitate și apărare comună. De aceea am putut vota pentru acest raport mi-aș dori numai ca în uh, negocierile cu Consiliul și cu Comisia să obținem un rezultat. Pentru că, așa cum au spus-o și alții, este foarte important să nu se ajungă la suprapuneri. Și important este de asemenea să se ajungă la această uh, politică de securitate și apărare comună împreună cu Parlamentul, Consiliul și Comisia. Mulțumesc, domnul Wolf. Un minut. Mulțumesc, domnule vicepreședinte. Cu aproape în urmă eram aici pentru prima dată ca nou eurodeputat. Când am auzit membrii cerând sancțiuni uh, împotriva Rusiei și unii membri chiar declarând că ar trebui să existe un război împotriva Rusiei. Mi s-a spus, nu te îngrijora, Uniunea Europeană nu are astfel de dorințe și nu are nicio armată europeană dar prin această politică de implementare a unei politici comune de securitate și apărare, astăzi acest Parlament uh, a votat pentru finanțarea unei armate Uniunii Europene, votat pentru finanțarea cercetării militare europene, stimulente fiscale pentru companii care dau finanțare și sprijin uh, în apărarea europeană și au votat și pentru capacitatea Uniunii Europene să inițieze ucideri pe bază de drone. Acest Parlament a transformat Uniunea Europeană într-un loc întunecat și periculos. Iată de ce am votat împotrivă, pentru că eu nu cred că Uniunea Europeană ar trebui să aibă puterea de a purta război împotriva altor țări. Mulțumesc. Thank you. Mulțumim. Trecem la raportul următor cu cantaran de finanțare a politicii de securitate și apărare comună. Să-i dau cuvântul doamnei Gher doamnă președinte sunt de acord trebuie să regândim politica de securitate și apărare comună mai ales în ceea ce privește gestiunea resurselor. trebuie să se facă foarte mult pentru îmbunătățirea eficienței și eficienței de costuri al psac uh, și asta prin uh, a vedea cum statele membre pot să uh, își pună la oaltă uh, resursele și competențele. Astfel am putea avea misiuni PSAC mai flexibile, mai puternice și care ar fi mai eficace. O mai bună efic eficacitate a resurselor. Trebuie să vedem cum putem completa ce fac alții, inclusiv NATO nu cred că este nevoie de stimulente fiscale uh, la nivel european pentru asta, având în vedere că argumentele pentru o cooperare uh, consolidată sunt suficiente și nu este nevoie de stimulente uh, fiscale în acest sens. Președinte, întrerupe, vă mulțumim. Dau cuvântul acum domnului Kelly, un minut. Mulțumesc. Aș dori în primul rând uh, să spun că acum 5 ani nu discutam prea mult despre securitate și apărare. Dar, uh, dat fiind cele întâmplate în Ucraina și implicarea Rusiei în această țară, multe state și-au schimbat părerea și revizuiesc acum acest și se aplacă acum asupra acestui subiect. Și la fel am făcut și noi în Uniunea Europeană. Am votat alături de grupul meu în, la toate voturile, în afară de articolul 3.2 acolo, m-am abținut. Fiindcă se vorbește clar despre militarizare și militarism și ca țară neutră, dorit să ne păstrăm neutralitatea și la vot, deci ne-am abținut. Vă mulțumesc! Mulțumesc, stimați colegi. Dacă nu văd colegii de pe listă în sală, nu o să invit să ia cuvântul pentru că unii poate au fost nevoiți să plece. Trecem la raportul următor, raportul Gomez, capabilitățile de securitate și apărare din Europa și o să-i dau cuvântul doamnei Gil. Mulțumesc, domnule președinte. M-am abținut uh, în legătură cu acest raport, având în vedere că am îngrijorări legate de eficacitatea măsurilor propuse în el pentru politica europeană comună de securitate și apărare, similare cu cele deja exprimate la alte rapoarte. Aș vrea să subliniez faptul că ridic diverse chestiuni foarte importante pe care aș vrea să le văd dezbătute atunci când șefii de stat și guvern se întâlnesc la summitul uh, privind apărarea din iunie. Domeniul cibernetic este mai important pentru mine. <clears throat> Deja în prezent este mai important pentru a ne asigura securitatea și totuși e considerat prea adesea ca o amenințare din viitorul îndepărtat. Drept rezultat, suntem tot timpul în urmă, rămâne în urmă în ce privește securitatea spațiului cibernetic pentru a apăra interesele cetățenilor pe scenă mondială. Cu toate acestea, în SUA în fiecare an se identifică atacuri cibernetice ca fiind amenințarea cea mai gravă la securitatea națională, dar în Europa abia figurează pe ecranul radarului. Mulțumesc. Mulțumesc. Acum domnul Iurec domnule președinte dacă vrem să ne ocupăm de securitatea noastră comună sunt lucruri de care ne putem uh, ocupa numai împreună și dacă vrem să facem asta trebuie să avem un glas unic la nato unde din care fac parte și statele membre ale Uniunii Europene. Despre ce fel de politică comună putem vorbi dacă la șapte ani după agresiunea rusă asupra Georgiei, prietenii noștri georgieni sunt în continuare în afara NATO? Și în acești șapte ani nu am uh, grăit cu un singur glas în ceea ce privește aderarea lor la NATO. Uh, Trebuie să se creeze competențe comune pentru a uh, conduce o politică comună, pentru a fi mai solidă, nu pentru a crea o uh, falsă politică și care, de fapt, nu beneficiază tuturor statelor membre. Mulțumesc! Următorul raport ar fi raportul de progres privind Turcia, dar cum s-a amânat votul, Uh, văd că mulți colegi au părăsit sala. Urmează domn, domnul Kelly se înscrisese, dar nu avem explicații de vot pentru că um, nu s-a ținut votul. Um, procesul verbal al acestei sesiuni vor fi uh, la dispoziție la începutul sesiunii viitoare și dacă nu există obiecții, voi depune rezoluțiile adoptate astăzi.